Riprendiamo i lavori. L'ordine... Acum pe ordinea de zi se află uh, da, uh, discutarea, discuția comună privind aspectele instituționale ale aderării Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și uh, Tribunalul Penal Internațional și Statutul de la Roma cu raportul domnului Haureghi atondo aspecte instituționale ale aderării Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și declarațiile Consiliului și ale Comisiei conferința de revizuire a statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale ce a avut loc în Kampala, Uganda. Și dau cuvântul domnului raportor, Haureghi pentru patru minute, vă rog. Muchas gracias, señora presidenta, señora comisaria, señor representante del Consejo Europeo. Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar, domnule președinte al Consiliului. În acest Parlament există multe lucruri importante, dar de când s-a adoptat tratatul de la Lisabona, de când a intrat în vigoare pe 1 decembrie, mandatul dat Uniunii Europene pentru a putea adera la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la Convenția Curții Europene a Drepturilor Omului, este poate evenimentul cel mai important care ar trebui să aibă loc pe viitor. De fapt, e o idee mai veche care ar deveni realitate. O idee care stătea la baza uh, construcției europene, încrederea în democrație, în statul de drept, Uh, respectarea pentru drepturile omului sunt uh, sângele care circulă în venele Uniunii Europene. Nu putem trăi fără aceste principii. Documentul pe care îl vom adopta mâine va permite ca acest mandat acordat Uniunii Europene să devină realitate. Aș vrea să vă prezint conținutul raportului meu, făcând un mic rezumat. Vreau să reamintesc faptul că statele membre nu sunt singurele care apără drepturile omului. Uniunea Europeană, cu noua sa personalitate juridică, are acum competența să o facă. În plus, există protecția conferită de dreptul comunitar. Iar statele membre trebuie să se supună principiilor Convenției Europene a Drepturilor Omului, a Cartei Drepturilor Fundamentale, precum și principiilor convențiilor internaționale pe care acestea le-au ratificat. Apoi, conceptul de cetățenie europeană merge mână în mână cu posibilitatea de a, a, a putea să îți pledezi cauza în fața unei noi curți, o curte externă care se poate să-i apere față de Uniunea Europeană și față de statele membre în uh, urma aplicării dreptului comunitar. Și în sfârșit, activitățile de politică externă ale Uniunii Europene de uh, securitate, de activitate polițienească și așa mai departe, vor fi supuse la aplicarea Convenției Europene a Drepturilor Omului. Din punctul meu de vedere, este vorba despre un progres uh, istoric de-a dreptul și un pas de uriaș uh, pe drumul integrării europene. Este o reafirmare a ideii însăși de Europa și a um, respectului pe care trebuie să-l avem pentru Europa și pentru cetățenii europeni. Avem Carta Drepturilor Fundamentale, avem Tratatul de la Lisabona, care sunt deja instrumente indispensabile pentru apărarea drepturilor cetățenilor europeni, poate cele mai avansate din întreaga lume, dar nu trebuie să uităm faptul că Uniunea Europeană, în relațiile sale cu țări terțe, cere și respectarea prevederilor Convenției Drepturilor Omului, care este strâns legată de uh, CEDO. Tocmai de aceea și Uniunea Europeană trebuie să adere la această convenție. N-am să insist prea mult asupra aspectelor juridice. De aceea vreau să închei adresând mulțumiri Comisiei, mai ales doamnei comisar Reding, pentru rapiditatea cu care a adoptat uh, mandatul de negociere și Consiliului. Acest raport a fost redactat de Comisia Libe și Comisia AFET și vreau să mulțumesc și celor doi coraportori ai mei. Acum avem un cadru de negociere care va permite Comisiei Europene să participe la aceste negocieri și să puteți să redactați un tratat de aderare la uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și sunt convins că va fi un foarte bun tratat. Vă mulțumesc. Acum, în numele Consiliului, are cuvântul domnul secretar de stat López Garrido señora presidenta stimată doamnă comisar dragi deputați așa cum spunea domnul jáuregui atondo această dezbatere din această dupămasă este extrem de importantă și într adevăr E un pas istoric înainte pe care uh, omenirea îl face când, uh, când drepturile omului nu sunt doar o problemă de a unui stat, ci o problemă care se transformă într-o apărare comună a drepturilor omului de, uh, dusă de către omenire uh, și această luptă nu cunoaște granițe, nu cunoaște uh, frontiere. Ne bazăm cu toții pe valorile fundamentale, pe valorile de bază pe care se bazează Uniunea Europeană. Convenția Europeană pentru Drepturile Omului este un uh, model de cooperare care depășește granițele. E un exemplu al tendinței noastre de a ajunge la o globalizare a drepturilor omului și a protecției lor. În ce privește această convenție, e foarte, nu mai prea am ce spun față de ce spunea domnul raportor. Aș uh, dori să îl felicit pentru raportul său, cu adevărat excelent. Și uh, de asemenea, aș dori să-i mulțumesc și lui Cristian Preda și Kingei uh, Gal pentru cooperarea pe care au adus-o la acest raport. Aș dori să uh, subliniez aspectele cele mai importante pe care le-a enumerat și domnul Haureghi, respectiv faptul că această decizie reprezintă o, un pas important pentru o Uniune Europeană mai puternică uh, Uh, și uh, astfel uh, reflectăm și marea inovare a tratatului de la Lisabona, respectiv Carta pentru Drepturile Fundamentale. Toate aceste elemente se împletesc împreună și aceste subiecte nu sunt abordate doar pe plan politic, ci și pe plan tehnic. Curtea de la Strasburg va coopera și cu Curtea de la Luxemburg și astfel competențele lor se vor unifica. Uh, în această inițiativă care este prevăzută uh, de către Tratatul de la Lisabona, vom spori credibilitatea Uniunii Europene în ce privește apărarea drepturilor omului. Și de altfel, noi solicităm uh, statelor uh, care nu fac parte din Uniunea Europeană să urmărească modelul nostru, respectiv să întărească Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Drepturile care sunt acoperite de această convenție trebuie să fie respectate în Europa, dar și în uh, statele din afara ei statele trebuie să respecte jurisdicția uh, Curții de Justiție, un aspect subliniat în raportul uh, domnului Haureghi. În ceea ce privește Curtea, Justiție, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, încă o dată e vorba de un moment istoric pentru că în câteva uh, zile va avea loc o conferință cu privire la revizuirea uh, statutului de la uh, Roma și cu ocazia acestei conferințe se va face un bilanț al progreselor obținute de către Curtea Penală Internațională. E vorba de un eveniment extrem de important în Uniunea Europeană. Uh, mâine la Coreper și la, la Consiliu se va discuta acest subiect și uh, sperăm să fie adoptată cu, această, uh, cu ocazia acestei conferințe o rezoluție a Consiliului și astfel vom arăta că bilanțul nostru în ce privește Curtea Penală Internațională este pozitiv așa cum uh, au făcut-o și alte uh, țări, mai ales țările din uh, America Latină. Curtea Penală Internațională este necesară, credem noi, pentru a apăra drepturile omului, pentru a ne respecta angajamentele și pentru a-i urmări pe cei care au încălcat drepturile omului, inclusiv în statele membre ale Uniunii Europene. Aș dori să vă Uh, reamintesc că s-a anunțat un plan de acțiune în uh, cooperare cu Curtea Penală Internațională pentru ca toate statele Uniunii Europene care fac sunt părți semnatare la statutul de la Roma să respecte uh, prevederile cartei. E un e un aspect foarte important pentru că încercăm să promovăm activitatea acestei curți în întreaga lume și să subliniem și angajamentul european de a consolida uh, rezultatele obținute de către Tribunalul Penal Internațional. I-a obținut rezultate foarte bune în Africa, de exemplu, iar la conferința de la Kampala uh, încearcă să aducă împreună părțile de pe continentul african. La această conferință, participarea tuturor părților semnatare și a părților contractante este foarte importantă. Se va face un, uh, un bilanț al activității Tribunalului Penal Internațional, pentru că, până la urmă, să nu uităm, este singurul tribunal uh, internațional cu adevărat. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna comisar Reding. Vă rog. President. Mulțumesc, doamna președintă. Sunt de acord cu antevorbitorii mei și cu parlamentarii care au fost activi pe acest subiect, aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului este de importanță constituțională și va completa sistemul de protecție drepturilor fundamentale în cadrul Uniunii Europene și știți foarte bine că tratatul de Lisabona uh, face ca acest lucru să nu fie o opțiune, ci o obligație. De aceea este binevenit faptul că Parlamentul este atât de interesat în acest domeniu și uh, permiteți-mi să vă spun că încă de la început a fost așa. Interesul a fost evident prin rezoluția uh, care ne este prezentată de Parlament. Aș dori îndeoseb să mulțumesc raportorilor de la, de la Comisiile Libe și AFCO pentru cooperarea excelentă pe acest dosar. Aș dori să mulțumesc pentru organizarea audierii care a fost de mare ajutor și a fost foarte utilă pentru uh, documentele noastre și lucrările noastre. Proiectul de raport prezentat de domnul Haureghi este în mare măsură uh, pe aceeași linie cu poziția Comisiei. Dați-mi voie să menționez aici trei puncte care consider eu că sunt uh, foarte importante. În primul rând, uh, Comisia este de acord cu poziția conform căreia, prin aderarea Uniunii Europene și la protocoalele adiționale ale Convenției Europene, care eh, vreau să vă spun că nu a fost ratificată de toate statele membre, eh, este de dorit. Pentru că multe din aceste protocoale eh, au o importanță în ce privește exercitarea puterilor Uniunii Europene și conțin anumite garanții care se reflectă și în cartă. De aceea, directiva de negociere nu ar trebui să dea mandat Comisiei să negocieze o măsură, uh, mă scuzați, spune vorbitoarea, mă scuzați, domnule, doamnă președinte, ar trebui să mandateze Comisia să negocieze o prevedere prin care Uniunea să poată adera la oricare din protocoalele adiționale. Decizia uh, la care anume protocoale va adera, pe lângă Convenția în sine, va trebui luată în unanimitate la, la nivel de Consiliu după obținerea consentământului Parlamentului. În, din punct de vedere al Comisiei, această decizie ar trebui să includă toate protocolele adiționale și ar trebui să fie luată în comun cu decizia uh, cu, uh, privitoare la uh, acordul de aderare în sine. În al doilea rând, e important să ne ocupăm cu situația specifică a Uniunii ca uh, uh, subiect de drept uh, uh, specific cu putere autonome care va deveni o parte contractantă la un mecanism care a fost uh, uh, inițial gândit doar pentru state. De aceea, un număr de proceduri, de adaptări procedurale limitate și tehnice la convenție sunt necesare sau este necesar un asemenea număr de adaptări și printre acestea așa numitul mecanism de corespondență ca să țină cont de uh, descentralizarea, aplicarea decentralizată a dreptului comunitar de către statele membre, mecanism prin care Uniunea Europeană va putea să se alăture procedurilor ca o parte la uh, acțiuni intentate împotriva, ca un copârât uh, în, în acțiuni intentate împotriva statelor membre. Și uh, mă bucură faptul că um, uh, raportul, uh, uh, proiectul nostru de raport ține cont de acest aspect. În al treilea rând, sunt uh, de acord cu recomandarea raportului cu privire la participarea unui reprezentant al Uniunii la organismele convenției pe picior de egalitate cu părțile contractante. Acea, o asemenea participare, într-adevăr, e un element central a unei integrări foarte bune a Uniunii Europene în sistemul convenției. După cum ați înțeles, uh, e vorba mai ales de prezența la nivelul CEDO a unui judecător ales de către fiecare parte contractantă. De aceea Comisia este în favoarea uh, unui uh, judecător permanent ales pentru Uniunea Europeană care să se bucure de același statut și care să aibă aceleași obligații ca și colegii săi. Un judecător cu caracter ad hoc care ar interveni doar în cazurile intentate împotriva Uniunii Europene sau care să se referă la dreptul comunitar, credem noi că nu ar fi suficient. Metoda pentru alegerea unui judecător pentru Uniunea Europeană uh, ține de procedurile, ar trebui să țină cont de procedurile din convenție. Asta înseamnă că adunarea parlamentară a Consiliului va alege un judecător din trei candidați propuși, prezentat de uh, Uniunea Europeană, și sunt de acord cu proiectul de raport care spune că un număr corespunzător de membri ai Parlamentului ar, ar trebui să participe la sesiunile adunării atunci când, acestea, când aceasta alege un judecător pentru uh, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Procedura pentru stabilirea listelor, listei celor trei candidați nu ține de acordul de aderare, ci nu e la latitudinea noastră. Noi trebuie să facem acest lucru conform regulilor noastre interne, juridice, și ideea că Parlamentul trebuie implicat uh, similar cu uh, ceea ce prevede articolul uh, 255 privitor la selectarea candidaților pentru Curtea de Justiție e o idee foarte interesantă și trebuie să o examinăm uh, îndeaproape. Stimați membri, după cum ai parametrii, după cum știți, președinția spaniolă uh, acordă o prioritate deosebită acestui dosar și președinția spaniolă ar dori să ajungem la un acord înaintea uh, sfârșitului lunii iunie. În cazul în care Consiliu ar putea ajunge la un acord până la acea dată, și sper că așa vor sta lucrurile, astfel noi, în acest caz, noi vom putea să începem negocierile de aderare uh, după perioada verii și am spus deja acum două săptămâni la Bruxelles că mă voi asigura că uh, negociatorul Uniunii, adică Comisia, va ține Parlamentul la curent în permanență uh, pe toată durata negocierilor. Și acum, până la urmă, e vorba de afacerile noastre europene. Pe agenda, pe ordinea de zi, avem și uh, problema drepturilor omului la nivel internațional. Știți că în 1998, 138 de state au făcut un pas înainte prin adoptarea statutului de la Roma, pentru, creând pentru prima dată în istorie o curte, uh, o, o instanță internațională permanentă care să se asigure că cei care săvârșesc genociduri, crime împotriva omenirii și crime de război sunt judecați uh, așa cum se cuvine. Mm, instanța a început să fie operațională în 2003 și acum avem această conferință de revizuire desfășurată la Kampala deci la șapte ani, șa, cu, uh, șap, după șapte ani, care ne invită să efectuăm o analiză timpurie a activităților curții, a provocărilor care așteaptă de acum înainte și a eficienței uh, sprijinului acordat de Uniunea Europeană. În privința activităților curții știm că aceasta este pe deplin operațională, însă încă se află în uh, stadiul inițial. Deci nu s-a încheiat un ciclu judiciar, nu putem să judecăm așa, dar uh, uh, se are în vedere, se are în vedere situația din 5 țări, a început deja un proces, un alt proces va începe pe 5 iulie și un alt caz se află în stadiul uh, preliminar al procesului. Let's not forget that this... E vorba de Republica Democrată Congo, și să nu uităm că e vorba de o instanță de, uh, de ultim, uh, e vorba de o tribunal de ultimă instanță uh, și are un rol adesea de catalizator pentru ca statele îns, îns, ele însele să desfășoare activități de investigație și de judecată. Însă, sigur că această instanță a constituit o, o, un element uh, Uh, de disoaziune, pentru că potențialii infractori știu că există această curte. Uh, Bangladesh uh, s-a referit la statutul de la Roma într-un caz, dar este foarte clar că noi trebuie, scopul nostru final trebuie să fie o acceptare universală a statutului și a Curții Penale Internaționale, care are nevoie de participarea și de cooperarea tuturor uh, uh, părților și părțile nestata, părților nestatale și organizațiilor regionale și internaționale, pentru că altfel nu își poate desfășura uh, uh, funcțiunea. Dacă uh, Eh, sigur că statele trebuie să aducă la îndeplinire mandatele eh, emise de Curtea Penală Internațională, martorii trebuie protejați, trebuie să existe închisori în care să fie închiși cei condamnați, altfel eh, Curtea Penală Internațională nu își poate desfășura activitatea. De aceea, în ultimii 10 ani, Uniunea Europeană a susținut activitatea acestei Curte Penale Internațională și de încă de la începutul activității sale i-am acordat o susținere uh, Uh, ne, fără, fără șovăială, pentru că e vorba de un organism care este uh, menit să pună capăt impunității uh, de care au beneficiat foarte mulți în, în ultimii ani, pentru că au pierit milioane și doar câțiva vinovați au fost judecați. Uh, noi credem că Curtea Penală Internațională este un instrument indispensabil pentru ca uh, comunitatea internațională să combată situația de impunitate și să promoveze o ordine internațională bazată pe drept, pe domnia dreptului. De aceea am susținut uh, Curtea Penală Internațională prin utilizarea a diverse măsuri și instrumente la dispoziția noastră. Domnul ministru s-a referit deja la acestea există o poziție comună care a fost tradusă printr-un plan de acțiune. Am fost prima organizație care a intrat într-un acord de cooperare și asistență cu Curtea Penală Internațională în anul 2006 și noi conferim CPI-ului uh, sprijin politic și diplomatic cu dialog politic, cu declarații, cu includerea CPI-ului și clauzelor referitoare la, acestor, la acestea în, uh, uh, în, în, în acordurile internaționale, care este acum o practică standard a noastră. Uh, începând din anul 2000, uh, inițiativa uh, europeană și mai apoi instrumentul european pentru democrație și drepturile omului a contribuit cu sume de ordinul a, de aproape 30 de milioane de euro și to strengthening cooperation. Și dorim să consolidăm cooperarea uh, uh, între statele membre în, ce, în activitățile uh, de investigație și punere sub acuzare a uh, infracțiunilor uh, internaționale. Facem tot ce putem pentru a uh, uh, îmbunătăți sistemul

i pe de alta prezervarea sistemului jurisdicional de la strasbourg ce i a dovedit utilitatea pentru protejarea drepturilor omului la nivel paneuropean. Mulțumesc acum are cuvântul din partea Comisiei pentru Libertăți Justiție și Afaceri Interne. Pentru două minute. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, mai întâi dați-mi voie să mulțumesc coraportorilor mei. Atunci când colaborăm între comisiile noastre, putem să răspundem la toate întrebările care au fost puse legate de aderarea la această convenție și vom putea mai ales să găsim uh, uh, elemente de răspuns la acele întrebări care au rămas în uh, suspans. Aș vrea să vă spun care sunt aspectele importante din punctul nostru de vedere. Noi credem că această aderare reprezintă o uh, valoare adăugată, o plus valoare pentru cetățenii europeni. Noi trebuie să afirmăm care sunt valorile pe care vrem să le afirmăm, dar nu trebuie nici să dăm speranțe false cetățenilor noștri. Cum spuneam, rămân anumite chestiuni de clarificat, că de exemplu relația dintre Curtea de la Strasburg și Curtea de la Luxemburg. Pentru că, evident, că modul de funcționare a celor două curți nu se va schimba pe viitor. Ele vor trebui, ele vor fi reformate, de fapt, exact în momentul în care va interveni aderarea noastră și acest aspect nu trebuie pierdut din vedere. Trebuie ca toate părțile contractate și toate instituțiile să furnizeze eforturile necesare. Această aderare este un eveniment unic, dar asta nu înseamnă că ștergem cu buretele tot ceea ce am făcut până acum pentru a proteja drepturile omului. De fapt, această aderare la Convenția Europeană a Drepturilor Omului trebuie să fie o întărire a prevederilor care există deja. Mulțumesc! Continuăm dezbaterea noastră cu oratorii în numele grupurilor politice. Începem cu doamna Andrichiene, timp de două minute numele PP. Thank you, Madam President, Madam Commissioner. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Uh, sigur că este importantă evoluția Curții Penale Internațională uh, și conferința pentru revizuire este o bună ocazie pentru ca actorii implicați să evalueze deficiențele existente ale CPI și să propună posibile schimbări pentru viitor. Aș dori să menționez mai multe din problemele pe care statele membre UE, precum și delegația noastră, trebuie să le aibă pe agenda, pe ordinea de zi. Una din probleme E vorba, ă, se referă la poziția partenerilor noștri transatlantici în legătură cu Curtea Penală Internațională. O lipsă de participare din partea Statelor ă, Unite a CP, la CPI e ă, cel mai important factor care împiedică activitatea CPI. De aceea ar fi foarte util ca partenerii noștri din Statele Unite să-și exprime mai clar poziția actuală și angajamentul față de CPI. Aș dori să solicit ca Uniunea Europeană să insiste la, asupra revizuirii articolului 124, cunoscut și uh, măsura de tranziție a statutului de la Roma, care permite statelor uh, care, mă rog, uh, re, uh, conferă o mai mare marjă de manevră a statelor membre după, pe o perioadă de șapte ani. Este un, o lacună care ar trebui Uh, eliminată și ar, ar trebui ca Uniunea Europeană să insiste pentru uh, uh, implementarea corespunzătoare a tratatului de la Roma în acele țări care nu au făcut-o încă. Ar trebui să fie o condiție de aderare a, uh, la Uniunea Europeană. Și ar trebui ca acest lucru să figureze și pe agenda discuțiilor noastre cu Rusia. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și din partea socialiștilor și democraților are cuvântul doamna Deborah Serachiani pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc uh, raportorului pentru activitatea excelentă în legătură cu uh, aderarea UE la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului, care reprezintă un avantaj pentru cetățenii uh, europeni, pentru că astfel va exista o instanță externă ca să, care să se asigure că drepturile cetățenilor europeni sunt totdeauna respectate și de către Uniunea Europeană și de către statele membre. În virtutea principiului democrației, Uniunea Europeană și statele membre trebuie să aibă totdeauna dreptul de a se apăra și de aceea cred că este foarte important ca fiecare națiune care aderă la la convenție să aibă un judecător care să explice ce se întâmplă în fiecare caz. De asemenea, cred că este important ca Parlamentul European să aibă un organism informal care să coordoneze schimbul de informații între Parlament și adunarea parlamentară a Consiliului și e important ca Parlamentul apoi să fie consultat și implicat în procesul de negociere. Adaug că cetățenii europeni au dreptul de a înțelege mecanismele acestei aderări, după cum au și dreptul să știe care sunt drepturile cele revin lor, de care se bucură ei. De aceea este fundamental ca Consiliul European și Uniunea Europeană să uh, elaboreze niște linii directoare în care se explice clar toate efectele și implicațiile pe care le comportă aderarea. Mulțumesc! Mulțumesc și acum pentru grupul ALDE. Are cuvântul domnul Andrew Duff pentru un minut și jumătate.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 consfințirea acestui regim cât se parte de exhaustiv de protejarea drepturilor omului. Pentru că astfel va exista o supraveghere din partea unei instanțe externe a activităților Uniunii noastre, supravegherea asigurată de instanța de la Strasburg. Este vorba despre o măsură destul de complexă. Deoarece astfel Carta Drepturilor Fundamentale are un caracter obligatoriu. Și știm că este nevoie de un consens între curente precum uh, cel al uh, tradiționaliștilor britanici care preferă uh, competența națională și instanțele naționale și cei ca mine care preferă o abordare supranațională. Eu cred că în aceste momente această aderare este binevenită. Cu atât mai mult cu cât în Regatul Unit am văzut această coaliție între Partidul Conservator și Partidul Liberal. Vă mulțumesc pentru atenție. Acum, în numele grupului verzilor, domnul Logbiller pentru două minute. Die Verabschiedung des Rom-Statuts. Vă mulțumesc. Tratat, Adoptarea statutului de la Roma și aderarea la și, și Curtea Penală Internațională reprezintă adevărate exemple de succes, însă putem spune că e pentru prima dată în istorie când înalții reprezentanți ai statelor pot fi trași la răspundere dacă se fac vinovați de crime împotriva umanității sau de crize, crime de război. Uniunea Europeană a sprijinit întru totul activitatea Curții Penale Internaționale și trebuie să continue la fel să, spri, să o sprijine și să lupte mai ales pentru independența acestei Curte Penale internaționale. Conferința de revizuire a statutului de la Roma de la Kampala va face un bilanț al situației, va analiza punctele forte și punctele slabe ale Curții Penale Internaționale și, de asemenea, trebuie să uh, se uh, vadă dacă uh, legile adoptate sunt cu adevărat puse în aplicare în statele în care ar trebui să fie aplicate. Așa cum spunea doamna comisar Reding, trebuie ca legea să fie aplicabilă la fel pentru toată lumea, chiar și când e vorba de uh, persoane importante, de uh, seamă din anumite state. Și e, până la urmă, miza este credibilitatea Curții Penale Internaționale un grup uh, de lucru al statelor membre cu privire la statutul de la Roma a, a, a făcut o muncă de calitate, o muncă prealabilă uh, Uh, al cărei rezultat se uh, reflectă și în rezoluția Parlamentului European. Noi solicităm statelor membre să se uh, implice pentru ca această, aceste concluzii să fie incluse și să fie transmise Curții Penale Internaționale. Trebuie să ne asigurăm că independența Curții nu este îngrădită și, de asemenea, aș dori să pun accentul pe importanța Uniunii Europene la această conferință. Trebuie ca ea să fie reprezentată la uh, un nivel foarte înalt pentru a transmite un semnal puternic de susținere a Curții Penale Internaționale și ar fi un exemplu și pentru alte regiuni din lume. Mulțumesc! În numele ECR are cuvântul domnul Fox un minut. Uh, thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul meu se angajează să protejeze drepturile omului, dar nu suntem convinși că semnarea uh, de către Uniunea Europeană a acestei convenții este un lucru înțelept. Pentru că fiecare stat membru e deja semnatar la convenție, atunci nu știu ce beneficii ar uh, izvorâ din semnarea acesteia de către UE. Uh, m-ar bucura dacă cineva din această sală mi-ar putea da un exemplu practic în legătură cu modul în care drepturile omului aplicate unui alegător al meu ar fi mai bine protejate ca rezultat al semnării acestei convenții de către Uniunea Europeană. În prezent, statele membre nu trebuie să facă această convenție aplicabilă direct în dreptul lor intern. Eu vreau să primesc asigurări că dacă Uniunea Europeană semnează această convenție, această prevedere nu se va schimba. Eu nu doresc ca puterea Parlamentului Britanic să modifice modul în care noi decidem uh, uh, protecția drepturilor omului, acesta să fie subminat. Eu cred că unul din motivele care stau în spatele acestei propuneri este să sporească puterea uh, Uniunii, Europene ca să arătăm că, să se arate că ea este jucător pe scena uh, internațională, ceea ce cred eu că este exact un motiv ca uh, Uniunea Europeană să nu semneze această convenție. Mulțumesc, mulțumesc și acum pentru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 pentru a reacționa la ce a spus antevorbitorul meu, domnul Fox, este important să aderăm la această convenție pentru că nu trebuie să uităm că la această curte se depun anual 30.000 de plângeri și numai uh, 5 sau 7.000 sunt uh, soluționate. Și oricum, CEDO nu este acolo numai ca să apere drepturile omului, există alte protocoale și așa și um, îndeplinește și rolul roluri complementare. De aceea s-a spus că va fi în avantajul cetățenilor noștri dacă aderăm la această convenție și dacă vom fi și noi membri a diferitelor organe și organisme care țin de convenție. Pentru că astfel cetățenii vor putea să fie protejați împotriva acțiunilor duse în, în cadrul aplicării dreptului comunitar de către statele membre sau de către Uniunea însăși. Ei vor putea să depună plângere uh, ca cetățeni individuali, lucru care nu este tot timpul posibil și sau rareori posibil uh, la Luxemburg. De aceea, Trebuie să găsim soluțiile optime pentru dificultățile tehnice uh, care vor apărea pe parcurs. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului FD, domnul Messerschmidt. På fordelene ved at EU tiltræder. Mulțumesc, domnul președinte. Uh, sunt conștient că ar exista avantaje la aderarea Uniunii Europene la această convenție. De exemplu, funcționarii Uniunii Europene ar putea să uh, fie concediați pentru că uh, semnalează anumite uh, situații care nu sunt în regulă. Alții ar putea fi obligați să plătească amenzi. Deci există astfel de avantaje. Dar pe mine nu mă mulțumește aderarea noastră la această convenție, pentru că, din punctul meu de vedere, dezavantajele depăș- depășesc avantajele. E clar că Curtea de la Strasburg va folosi această aderare pentru a-și extinde competențele și domeniile uh, de care se ocupă Uniunea Europeană, mai ales, de exemplu, în ce privește politica externă. Uh, putem folosi această uh, aderare ca argument suplimentar pentru ca Uniunea Europeană să ia și mai multe decizii în mai multe domenii, ceea ce înseamnă că uh, statele membre ar avea mai puțină marjă de manevră. Și deci trebuie ca drepturile cetățenilor să nu fie toate de competența Uniunii Europene, unele ar trebui să fie de competență națională și de aceea Uniunea Europeană nu ar trebui să meargă pe această cale. Eh, la parola al onorevole Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Sinclair din partea neafiliaților pentru două minute. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președintă. În raport se spune că aderarea la convenție va uh, consolida protecția cetățenilor împotriva acțiunilor uh, Uniunii, dar eu sunt mai interesat uh, în protecția legătorilor mei împotriva încălcării drepturilor omului. Sigur că în Marea Britanie, încă din 1998, Uh, am incorporat uh, dreptul CEDO în dreptul nostru intern. Uh, guvernul britanic a, ar fi trebuit să știe că tratatul de la Lisabona a făcut ca Uniunea Europeană să fie, să capete personalitate juridică distinctă și George Orwell, după cum spunea George Orwell, se pot citi deja uh, cuvintele pe zid, pentru că unii sunt mai egali decât alții în ceea ce privește drepturile omului. Uh, în, uh, în ultimele luni, uh, unii alegători ai mei, din păcate, au suferit din partea invaziei unor persoane. Healthcare and education nomade și li s-au încărcat drepturile. Uh, din păcate, guvernul îi consideră ca onorabil plătitor de taxe. Acum, uh, raportorul dorește să implice și uh, Europa în rezolvarea unei asemenea situații. Poate că ar dori să facă o vizită în circumscripția mea și să vadă cum uh, uh, sunt afectați uh, țăranii satelor noastre care muncesc din greu, uh, uh, care încearcă să-și câștige traiul de zi cu zi Uh, și cum sunt privilegiate drepturile speciale ale acestor nomazi care, uh, din păcate, ne murdăresc uh, pământurile și ne terorizează copiii. Ar trebui să putem, să ni se permită să instalăm echipamente de securitate pentru a combate asemenea tragedii care pot fi doar mărunte și nu, poate că nu sunt comparabile cu marele proiect european, dar uh, când uh, ne gândim la drepturi speciale pentru un grup de cetățeni, încălcăm drepturile altui grup de cetățeni. Uh, uh, eu trebuie să îmi pot apăra alegătorii mei și nu trebuie să lăsăm acest lucru la atitudinea unor, unor autorități care nu au fost alese Uh, și noi avem uh, asemenea uh, autorități în Marea Britanie, haideți să le lăsăm să-și facă treaba. Grație, diam ora la parola. Președinte, mulțumesc și acum uh, v-aș ruga, înainte de a da cuvântul următorilor vorbitori, să respectați fiecare timpul de vorbire. Și acum, pentru două minute, dau cuvântul domnului Mendes de Vigo. Gracias, señora presidenta. Hace... Mulțumesc, doamnă președinte. De 23 în urmă cu aproape 30 de ani, am uh, avut uh, norocul să fiu în clădirea de lângă când Jacques Delors și alții participau la o reuniune foarte importantă și în care se vorbea de aderarea la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. caf în el nou de coaliție liberal conservator. Uh, marele poet Heini Heine a fost întrebat uh, unde dorea să fie îngropat și a spus că în Anglia, pentru că e țara care uh, apăra cel mai bine, proteja cel mai bine drepturile omului. Grupul meu a fost și a exprimat uh, poziția favorabilă față de aderarea UE la convenție și uh, raportul domnului Haureghi cred că este unul uh, pozitiv. Eu cred că această aderare garantează drepturile cetățenilor. Vorbim de mai multe garanții uh, oferite uh, decât uh, cele ce li se oferă prin legislația Uniunii Europene uh, cetățenilor noștri. Uh, Uh, eu cred că raportul Haureghi uh, deschide calea spre o soluție, spre o soluționare a problemelor de natură tehnică și juridică. Uh, eu cred că convenția mm, ar trebui să poată fi ratificată de statele membre și Uniunea Europeană nu este un stat sau un superstat, ci este o entitate supranațională. Deci uh, a include o Uniune supranațională în rândurile statelor membre uh, ar însemna o dificultate în plus. Uh, oh, mi amigo Diego López Garrido seguramente velará por ello. Sigur că doresc, îmi doresc cam uh, cât mai rapid posibil Consiliul să dea mandat Comisiei pentru a negocia, pentru ca doamna Reding să ne poată anunța cât mai, repede posi- cât mai rapid posibil aderarea UE la Convenția CEDO. Mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul López Aquilar pentru un minut și jumătate. Señora Presidenta, me sumo a la felicitación al ponente, señor Jaure, y a los... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului raportor, domnului Haureghi și tuturor celor care s-au implicat în redactarea acestui raport. Eu Eu sunt, uh, mă, bu- mă bucur de faptul că a sosit momentul să ne ocupăm și de drepturile omului, pentru că până acum am vorbit doar de moneda unică europeană, de drepturile economice, însă cred că Europa trebuie să se ocupe și de apărarea drepturilor cetățenilor noștri. Carta drepturilor fundamentale este un act foarte important care arată că uh, e un adevărat stâlp al construcției europene. Trebuie să uh, punem accentul pe respectarea drepturilor omului în Uniunea Europeană și iată, Uniunea Europeană aderă la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului, care, fapt care nu subminează drepturile fundamentale care sunt garantate uh, pentru cetățenii europeni de către structurile juridice ale statelor membre. Din contră, aceste drepturi sunt consolidate, sunt întărite și aceasta în uh, uh, beneficiul tuturor celor care participă la acest proiect comun. În numele Comisiei Libe și a Comisiei de Afaceri in, uh, Interne, aș dori să vă spun că am încercat să abordăm toate problemele. Ar trebui ca convenția aceasta să facă ca Europa drepturilor omului să existe cu adevărat. Am fost uh, la tribunare, la conferința, la Curtea Penală Internațională. În 29 iunie va avea loc această conferință foarte importantă la care vor uh, participa magi, uh, juriști magistrați de la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pentru a ajunge la un uh, răspuns care să conțină garanțiile judiciare importante în Europa. Un jurist britanic, un eminent jurist britanic, spunea că nu există niciun fel de drept fără garanție și că nu e niciun fel de garanție fără structură. Nu putem avea o Europa fără cetățeni, iar cetățenii trebuie să fie siguri pe garanțiile oferite de către judecători și de către sistemul juridic. Vă mulțumesc! Grazie, la parola all'onorevole. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul, doamna Șac pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Acum când are loc revizuirea statutului de la Roma, statutul uh, Curții Penale Internaționale, haideți să ne aducem aminte că această curte a fost creată pentru aplicarea dreptului internațional și ar fi trebuit ca toate statele semnatare să ratifice acest statut. Atunci când am semnat acest statut, am um, îmbrățișat niște uh, um, ambiții foarte mari pentru apărarea drepturilor omului. Și Tribunalul Penal Internațional este deja un instrument uh, uh, neprețuit pentru a permite uh, pedepsirea celor care au comis crime uh, grave, crime împotriva umanității. E adevărat că trebuie să fie o instanță de ultim recurs, așa cum a amintit și doamna comisar Reding. Noi ar trebui să adoptăm niște linii de orientare în ce privește um, recursul la Tribunalul Penal Internațional și contribuția noastră la buna funcționare a acestei instanțe. Înaltul reprezentant ar trebui să promoveze aderarea la statutul de la Roma în cadrul uh, vizitelor sale um, sau a relațiilor sale cu principalii noștri parteneri internaționali, precum China, Rusia și India. Iar Statele Unite ale Americii ar trebui implicate în acest dialog pentru a-și aduce contribuția la justiția mondială. Eu spun că Uniunea Europeană trebuie să colaboreze cu Turcia și cu Iranul, astfel încât să înceteze acolo uh, crimele guvernului care au loc în mod uh, sistematic și uh, aproape în fiecare zi, că e vorba despre tortură, despre execuții uh, sumare și așa mai departe. Tribunalul Penal Internațional, cum spuneam, este un instrument foarte important pentru a avea o justiție globalizată și Uniunea Europeană trebuie să colaboreze în mod constructiv cu partenerii săi pe această temă. Vă mulțumesc! Dragi colegi, spune doamna președinte, vă rog frumos să vă respectați timpul alocat pentru că apoi nu o să mai fie suficient timp pentru luările spontane de cuvânt. Acum are cuvântul domnul Afner pentru un minut. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Dragi colegi, uh, iată, astăzi uh, asistăm la dezvoltarea dreptului supranațional. Sigur, e important să avem instanțe supranaționale pentru că asta o spune și experiența propriei mele țări, Germania. Știm ce s-a întâmplat în trecut Uh, cu cele petrecute în al doilea război mondial. Știm, știm ce, cum au acționat uh, uh, uh, naziștii și ce, cum au masacrat, cum au exterminat uh, uh, evrei, uh, homosexuali, comuniști și așa mai departe. Uh, e, însă acestea Ace- toate aceste atrocități au fost făcute cu respectarea dreptului intern al Germaniei. Iată uh, cât de, cât de slab poate fi un, uh, o țară uh, fără și ce se întâmplă că nu există niciun, niciun control. Deci trebuie să noi să încercăm să consolidăm organele de supraveghere suprastatale Uh, eu uh, am insistat uh, de mult în legătură cu aderarea Uniunii Europene la Convenția pentru Drepturile Omului și mulțumesc domnului Haureghi pentru un raport excelent. Mulțumesc și are acum cuvântul domnul Tanăc pentru un minut. Doamna președinte, partidul meu, conservatorii britanici, poate că nu știți, dar sunt conservator, și-a exprimat îngrijorări foarte grave în trecut în legătură cu Tribunalul Penal Internațional și punerea aplicare a jurisprudenței internaționale Uh, așa cum se reflectă în statutul de la Roma, pentru combaterea crimelor împotriva omenirii și a crimelor de război și a genocidului. Uh, această a 10 aniversare a intrării în vigoare a, a statutului de la Roma ne oferă ocazia de a face un bilanț al activității Curții Penale Internaționale și cred că uh, această curte s-a apropiat singură de sfârșit pentru că a ratat ocaziile cele mai importante de a-i urmări în justiție pe autorii cei mai, cei mai care s-au făcut vinovați vinovați de crizele, crimele cele mai grave. Această Curte Penală Internațională a dat dovadă de imparțialitate și astfel idealurile sale foarte uh, înalte nu s-au materializate. Uh, uh, uh Regatul Unit uh, e parte semnatară a statutului de la Roma uh, în urma intervenției guvernului laburist. Poate că schimbarea de guvern din uh, Uh, Londra va duce o schimbare a relației țării mele cu Curtea Penală Internațională și cu statutul de la Roma. Nu putem permite ca interesul național britanic să fie compromis de către Curtea Penală Internațională, dar trebuie să recunoaștem că în anumite împrejurări Curtea Penală Internațională ar putea avea un rol important constructiv de jucat pentru a pune capăt impunității uh, față de dictatorii care se fac vinovați de genocid. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Vergiat, un minut și jumătate. Merci, madame la... Vă mulțumesc. Doamnă președinte, doamnă comisar, domnule ministru, dragi colegi, eu aș, vorbea, aș vrea să vorbesc despre aderarea Uniunii Europene la um, Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Vreau să mulțumesc domnilor raportori pentru calitatea muncilor și pentru faptul că au încercat să includă propunerile tuturor. Dincolo de tot ce s-a spus deja despre această aderare, aș vrea să insist asupra două puncte. În primul rând, existența unui control extern al Uniunii și caracterul său extrateritorial, faptul că se aplică deci la toate actele Uniunii comise pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii. Eu cred că astfel definiția democrației va avea mai mult sens nu se vorbește numai despre aderarea la această convenție, ci și la toate protocoalele adiționale pe care ar trebui în scurt timp uh, să le ratificăm sau la care Uniunea Europeană ar trebui să adere pentru a asigura un sistem solid de protecție a drepturilor omului. În ce privește Tribunalul Penal Internațional, aș vrea să îmi exprim două dorințe. Mi-aș dori să fim deosebit de vigilenți în ce privește drepturile victimelor și a reprezentanților săi legali. Asta înseamnă să existe un ajutor juridic ad hoc care să permită uh, angajarea unor avocați uh, specializați. Apoi, Uniunea Europeană ar trebui să-și folosească toată greutatea și, uh, pe scena internațională și toată energia, astfel încât uh, să ne adaptăm sistemele la dreptul internațional. Franța, de exemplu, încă nu a făcut acest lucru și eu regret a, um, această stare uh, de uh, fapt, așa cum regret faptul că Statele Unite ale Americii nu sunt parte a acestei curs, și ei sunt printre principalii vinovați de crime împotriva umanității. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Brons pentru două minute. Thank you, Madam President. The European Union... Mulțumesc. Uniunea Europeană uh, va adera la convenție și asta va face uh, convenția parte a dreptului european și va constitui un reper extern. Asta înseamnă că um, Curtea de Justiție de la Luxemburg va trebui să interpreteze niște documente eventual contrarii față de propria uh, um, jurisprudență. Am întrebat mulți experți de la AFCO și LIBE ce se întâmplă în caz de conflict între două sentințe sau prevederea ale aceluiași document care ar avea uh, câștig de cauză, documentul de la Luxemburg sau cel de la Strasburg. Mi s-a spus că cel care ar, ar avea precedență, cel care ar garanta uh, cât mai multă libertate personală. Apoi am întrebat ce se va hotărâ dacă ar fi două părți într-o dispută și fiecare ar ar, uh, uh, cere niște drepturi diferite, dar eventual care ar putea intra în conflict. Deci unul care să ceară dreptul de a-și exercita uh, religia și celălalt dreptul libertății la expresie. Știm ce s-a întâmplat cu caricaturile daneze. Știm ce s-a întâmplat. It was clear for all to hear and to understand free speech will always be sacrificed. Asta uh, s-a întâmplat când s-a sacrificat dreptul la libera exprimare. Uh, și, din păcate, Uniunea Europeană încurajează astfel de uh, uh, comportamente. Ni se vorbește de două categorii, dreptul politic la libertatea de expresie și dreptul de a nu fi ofensat de critici. Dreptul de a nu fi uh, ofensat e considerat mai important decât dreptul de a dezbate o problemă de interes public. Nu ar trebui să existe interdicții sau restricții ale la, dreptului la exprimare sau să fie aplicate doar celor care incită la violență. Mulțumesc mulțumesc pentru atenție. Grazie, la parola. Mul mulțumesc acum are cuvântul doamna Gianacu pentru două minute. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα το... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să uh, îl felicit pe domnul raportor pe domnul Haureghi pentru raportul său excelent și pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o. Aș dori să le mulțumesc și colegilor Preda și Gal pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o. Dragi colegi, aderarea Uniunii Europene la această Convenție pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale eh, derivă din faptul că noi, Uniunea Europeană, avem o nouă personalitate juridică în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Și se tot pun întrebări, pentru că, având în vedere această cartă pentru drepturile omului, de ce e necesar să, uh, să aderăm și la uh, Curtea Penală Internațională? CEDO, îmi cer scuze, are posibilități mult mai vaste decât cele prevăzute de către Carta pentru Drepturile Fundamentale. Și acest lucru a fost evidențiat și de către doamna comisar Reding și de către Consiliu și, într-un fel, se creează o alcătuire ciudată dacă ne gândim la statele care fac parte din Europeană și din CEDO. Și întrebarea pe care trebuie să ne o punem este dacă această aderare va complica situația. Aceasta e întrebarea pe care trebuie să ne o punem. Dar ă, să nu uităm că ă, nu e vorba de acțiuni interstatale. Fiecare curte are propriile competențe, propriile prerogative și de aceea Uniunea Europeană are curtea de la Luxemburg. Și deci aderarea la CEDO e un pas important înainte și, de asemenea, devenim parte semnatară a uh, protocoalelor tradiți- uh, ane- uh, suplimentare și astfel Parlamentul poate fi implicat direct în negocieri. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε și ar trebui să fim implicați și în numirea judecătorilor. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Howitt. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt mândru că prezidez această delegație pentru, la conferința pentru revizuirea statului de la Roma, pentru că a fost o revoluție în lupta împotriva impunității și pentru pedepsirea celor care s-au făcut vinovați de crime împotriva umanității și ne dorim ca această curte să aibă jurisdicție universală. Trebuie să ne gândim că 15 din cele 24 de state membre care s-au făcut vinovate de asemenea crime fac parte din Uniunea Europeană. 14 din țările noastre membre nu au încă puncte de contact național pentru acest tribunal și nici nu facilitează relațiile cu această instanță, deși uh, statutul de la Roma le obligă să facă acest lucru. Iar, în plus, Uh, noua coaliție la putere în Regatul Unit are, tendința, are um, intenția să meargă la această conferință pentru să, a se opune principiului de jurisdicție um, uh, universală. Dar să nu uităm faptul că uh, deja uh, tribunalul de la Nuremberg a uh, condamnat uh, practici pe cum cele ale Rusiei și a altor țări, mai ales uh, folosirea uh, um, gazelor toxice și a anumitor tipuri de arme. Atunci când Saddam Hussein i-a gazat pe curs și, sau atunci când au, uh, um, când unii omoară pe alții, uh, e normal să fie trași la răspundere și tocmai acesta este rolul acestei instanțe. Acum are cuvântul domnul Görens pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, doamnă președinte conceput pentru a judeca autorii eh, genocidurilor, crimelor contra omenirii și de război, eh, această Curte Penală Internațională constituie un început de răspuns victimelor care reclamau prea adesea și în van eh, dreptate. Numeroși dintre noi, după crearea acestui tribunal, înainte de crearea tribunalului, am atribuit acestuia o funcție de prevenție Uh, o ordine internațională abilitată să pedepsească autorii unor crime uh, oribile cum s-au comis în Bosnia, Rwanda, Cambodgia sau Darfur, nu ar fi oare de natură să uh, disuadeze unul sau altul din dictatori știind că odată ce comite crimele nu s-ar mai simți în siguranță. Aș dori astfel să întreb pe Comisie și Consiliu dacă din acest punct de vedere obiectivul de prevenție a fost atins. Comisia ar putea, de exemplu, să-mi spună dacă mandatul mandatul de arestare uh, emis de Curtea Penală Internațională împotriva președintelui Omar El beshir din Sudan constituie, din punctul său de vedere, o parte a soluției sau o parte a problemei. Eu sper că e o parte a soluției, dar oricum ar sta lucrurile care vor fi învățămintele care vor putea fi trase din scurta existența curții. Ultima mea uh, întrebare Uh, este dacă Comisia, trăgând uh, concluziile care se impun, dorește să, propune, să propună modificări la conferința de la Kampala, care va fi ocazia de a uh, evoca și de a adopta eventual modificări la textul care constituie baza legală, a, baza juridică a tratatului. Mulțumesc! și a Curții uh, Penale Internaționale. Mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul Șimanski pentru un minut. do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Mulțumesc. Aderarea la uh, Convenția uh, pentru apărarea drepturilor omului trebuie să ne facă să evităm probleme foarte mari sau pericole foarte mari. Pentru că avem uh, două curse, Curtea de la Strasburg, CEDO și Curtea din, de la Luxemburg, uh, de asemenea, vor exista documente paralele, Convenția Europeană și Carta Drepturilor Fundamentale. Va fi foarte greu să explicăm cetățenilor care curte va fi competentă sau care va predomina. Deci s-ar putea să avem uh, contradicții în ce privește temeiul juridic și jurisdicția curților. De asemenea, aderarea, aderarea Uniunii Europene la uh, Convenția pentru apărarea drepturilor omului s-ar putea să îngrădească tradițiile constituționale ale anumitor state membre aderea noastră la convenție nu ar trebui să ne ducă să evităm uh, protocolul obligatoriu la tratatul de la Lisabona, care vorbește de Carta Drepturilor Fundamentale și opt autul pentru uh, Marea Britanie și Polonia. Grazie. La parola all'onorevole Shegedi. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Shegedi pentru un minut. Vă mulțumesc, doamna președintă regret de faptul că nu am decât un minut la dispoziție pentru a vorbi despre un subiect atât de important. Dar sper să pot să abordez aspectele care mi se par cele mai importante, mai ales inundațiile din Ungaria și din Polonia. Sunt mii de persoane care se află într-o situație foarte periculoasă. Noi trebuie să le demonstrăm solidaritatea, mai ales aici la Parlamentul European și sperăm că aceste inundații nu vor mai dura mult și cer tuturor uh, responsabililor Uniunii Europene să își ofere ajutorul acestor victime. Mm, zeci de orașe din nordul Ungariei au fost inundate. Sperăm că Dumnezeu va ajuta aceste teritorii afectate. Deputații care sunt aici prezenți consideră că drepturile omului trebuie să fie apărate. Se tot vorbește despre asta în acest raport. Dar atunci când vrem să aderăm la această convenție, nu întărim drepturile omului, din potrivă. Noi uh, acceptăm idealurile americanilor și acest lucru nu este normal. Noi avem state suverane și niște state suverane au Uh, au putut să adere la această convenție când au vrut să o facă. Noi nu trebuie să facem uh, acte care să sugereze că facem parte dintr-un mare imperiu. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Casini pentru două minute. Grazie, președinte, signor președinte del Consiliu. Mulțumesc, doamnă uh, președinte E sigur că aderarea aceasta este semnul unei vocații a Uniunii Europene, vocația de a apăra și a promova drepturile omului, o vocație care e înscrisă în întreaga sa structură, ă, care e povestită în istoria sa prin aderarea fiecărui stat membru la Convenția ă, Consiliului Europei prin afirmarea repetată că principiile generale ale Convenției și cele ale Constituțiilor statelor membre fac parte deja din dreptul european. Deci acest gest simbolic este unul extrem de important. Dar a traduce în reguli juridice concrete acest aspect ideal nu este uh, lucru ușor. Raportul uh, pe care îl discutăm se referă uh, mai ales la aspecte instituționale și e acceptabil. Vreau să spun că mulțumesc și eu colegului Haureghi și trebuie să spun că Comisia AFCO, a cărei președinte sunt, a, aprobat un, a adoptat în unanimitate acest document. Deci sunt, ne satisface acest document și nu mă, nu mă opresc aici la detalii pentru că uh, suntem de acord cu cele spuse de președintele Consiliului și, com, și doamna comisar, ci îmi, permit, îmi permit doar o sugestie. Pentru că afirmația prezența institu- afirmarea prezenței instituționale a parlamentarilor europeni în cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei a rămas puțin vagă când mă refer la situația în care aceasta se reunește pentru a alege judecătorii. Mi-aș permite să spun că există o problemă, și anume raportul între populația Uniunii Europene și populația altor, celorlalte state. Dar, uh, din fericire, uh, normele care se referă la participarea uh, și la reprezentarea în adunarea parlamentară a Consiliului Europei a fiecărui stat membru spune că nu pot să fie mai puțin de doi reprezentanți pe stat și nu mai mult de 18. Aș sugera să fie 18 reprezentanți și pentru Uniunea Europeană. Dar, în încheiere, vreau să spun că rezoluția lasă deschisă o problemă, și anume problema raportului între instanțele de la, instanța de la, Bruse, de la mă scuzați, Luxemburg și de la Strasburg, dar problema mai ales a sufletului european. Noi, Uniunea Europeană, la articolul 2 al Tratatului Lisabona am spus că ne bazăm pe drepturile omului și egalitatea oamenilor, viața uh, umană. Și iată, încă nu avem o atitudine unită aici. Trebuie să uh, facem o reflexie serioasă asupra conceptului de viață umană, dar uh, nu este acesta obiectul uh, raportului acestuia cu care sunt cu totul de acord. Și mulțumesc raportorului. Mulțumesc și acum doamna Copa are cuvântul pentru un minut și jumătate. Drept. Doamnă președinte, Uniunea Europeană a sprijinit întotdeauna Curtea Penală Internațională și apărarea drepturilor omului. Sigur că ne interesează procesul de revizuire de la Kampala pentru a ne asigura că statutul de la Roma va fi în avantajul activității Curții Penale Internaționale. Trebuie să protejăm independența și eficiența acestei curți penale internaționale. În cadrul acestei revizuiri au fost făcute unele propuneri, mai ales în ceea ce privește uh, infracțiunea de atac uh, recursurile, îmi cer scuze, însă trebuie să ne asigurăm că și uh, genocidul și uh, crimele împotriva umanității sunt uh, pedepsite. Dorim ca justiția să fie adusă la scenă internațională pentru ca tot mai mulți uh, membri ai comunității internaționale să uh, semneze statutul de la Roma. Cei care se fac vinovați de uh, crime de război uh, trebuie să înțeleagă că nu au cum să scape neurmăriți. De asemenea, trebuie să milităm pentru reconciliere și uh, pentru soluționarea pașnică a conflictelor. Deci, ar trebui să sprijinim aderarea Uniunii Europene la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și să urăm succes revizuirii de la Kampala. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Kaczmarek, un minut și jumătate. Pani przewodnicząca, pani komisarz, szanowni państwo. Vă mulțumesc. Doamnă președintă, doamnă comisar, domnule ministru, domnilor și domnilor. Vreau să Mulțumesc raportorilor pentru munca depusă și pentru faptul că această aderare va fi o ocazie binevenită de a ne proteja valorile. De asemenea, mă bucur că se va organiza această revizuire a statului de la Roma, la Kampala, în Africa, pentru că o mare parte dintre criminali vin de acolo, din Kenya, din Congo, din Sudan și din alte țări africane impunitatea uh, um, celor care s-au făcut vinovați de crime împotriva umanității nu mai trebuie să existe și rolul Curții Penale Internaționale în acest proces este unul cheie. Dacă această curte ar fi existat uh, cu zeci de ani înainte, anumite uh, uh genocide n-ar fi avut loc. Și, de asemenea, este foarte important ca această curte să poată să continue să existe și să desfășoare activitățile pentru a judeca crimele de război și crimele împotriva umanității și această curte are nevoie de cooperarea noastră și de sprijinul nostru financiar, <coughs> statutul de la Roma ar trebui să fie ratificat de către toate statele membre. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Gomes pentru un minut. A conferință de Kampala tem punct. Mulțumesc. Conferința de Kampala, de la Kampala este un punct foarte important de pe, de, de pe ordinea de zi, însă când e vorba de a pune sub acuzare pe președintele sudanez al-Bashir, poate că acesta ar fi un aspect încă și mai important. Uh, Consiliul de Siguranță a vor, al ONU a vorbit de crimele de la Darfur și l-a deferit uh, Tribunalului Penal Internațional. Există și acuza de crime de război asupra de uh, președintelui Bashir. Uniunea Europeană trebuie să țină cont de evaluarea observatorilor uh, săi de la alegerile din Sudan, care au conchis că acestea nu au corespuns nivelului internațional. Chiar dacă Bashir ar fi fost ales uh, cinstit, Uniunea Europeană ar trebui să ceară ca acesta să fie încredințat justiției, pentru că noi nu putem continua să dăm semnale contradictorii. E important ca președintele al-Bashir să fie adus în fața Tribunalului Penal Internațional, care ar lucru care ar constitui un semnal foarte important uh, în combaterea uh, uh, dictatorilor. Pentru că dacă nu, nu am face decât să obținem efectul contrar. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Macovei pentru un minut și jumătate. Um, I will talk on the... Mulțumesc. Voi vorbi despre aderarea Uniunii Europei la CEDO și vorbesc în calitate de jurist, de avocat. Aș vrea să vă atrag atenția asupra rolului Curții de Justiție în construirea aderării Uniunii Europene la CEDO, mai ales cerința în cadrul CEDO ca solicitantul să recurgă la mijloace de remediere pe plan intern înainte de a face apel la CEDO. Aceasta ar trebui să fie transformată într-o procedură care să acorde curții de justiție în orice caz să decidă care a fost ultimul, că s-a, s-a apelat și la ultima măsură de remediere, ultima măsură de atac pe plan intern înainte de a se recurge la CEDO. Mă refer la cazurile în care statele membre sunt date în judecată de solicitanți în baza dreptului comunitar. Curtea de la Luxemburg trebuie să primească mai întâi posibilitatea de a aplica convenția în astfel de cazuri. Și să nu uităm că CEJ aplică această convenție de ani de zile. În această privință aș vrea să vă reamintesc faptul că CEDO a pronunțat o decizie în cazul Bosfor versus Ilanda 2005. Protecția drepturilor fundamentale prin dreptul comunitar poate fi considerată echivalentă celei a sistemului convenției. Împreună cu colegii mei salut aderarea Uniunii la CEDO. În același timp, solicit să se facă o analiză atentă a procedurii pe care o vom folosi, pentru că trebuie să protejăm interesele cetățenilor și totodată să respectăm și să păstrăm ceea ce funcționează bine. Mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul domnul Rangel, un minut și jumătate. Grazie, președinte. Eu gostaria de subliniez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez că mă bucură că procesul de aderare a început toate țările noastre și Portugalia au aderat la această convenție. Noi, în anul 1971, în momentul în care am abolit pedeapsa cu moartea. Și ni se pare că este un lucru pozitiv. Însă există un factor important și anume Parlamentul European trebuie să Eh, susțină întregul proces de, să urmărească întregul proces de aderare din punct de vedere juridic și politic. Trebuie să monitorizăm acest proces. Parlamentul trebuie să fie implicat pentru că drepturile omului sunt foarte importante pentru noi. Avem un acord acum cu multe state din afara Uniunii Europene și mi se pare corect ca cetățenii europeni care nu sunt membri ai Uniunii Europene, dar care sunt membri ai Consiliului Europei, să aibă un semnal pozitiv că suntem cu toții împreună. Mulțumesc. Începe procedura Catch the Eye și are cuvântul domnul Zvair un minut. spoštovani predstavniki komisije eh, sveta mulțumesc doamnă președintă mulțumesc reprezentanților comisiei și consiliului drepturile omului și libertățile fundamentale reprezintă deja un lucru foarte bine cunoscut în statele membre, deci la acest capitol nici nu există o dilemă dacă ar trebui ca la nivel european să ne bazăm pe chestiuni interguvernamentale sau să existe o tratare supranațională acestora. Cred că aderarea la CEDO reprezintă un pas înainte în ceea ce privește respectarea libertăților fundamentale. Se aduce o plus valoare acestui capitol. Obiectivul nostru ar trebui să fie acela de a crea o zonă în Uniunea Europeană în care standardele pentru libertățile umane să fie la cel mai înalt nivel, asta în întreaga lume. Nu cred că prin aderarea la CEDO, Uniunea Europeană va deveni un spațiu al libertății, ba din potrivă, cred că uh, în continuare vor uh, mai exista contravenții în acest domeniu al libertăților omului, dar important este ca acestea să nu fie sistematice. Trebuie așadar să creăm proceduri mm, uh, potrivite pentru curțile de justiție și pentru rolul acestora. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Are cuvântul domnul Țemcăr pentru un minut. Bardzo chciałem podziękować. Nawiązać chcę do tematu. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc pentru faptul că abordăm și tratăm această temă astăzi. Țin să vă amintesc că Africa este în continuare un continent în care se ajunge la crime în masă. Uniunea Europeană nu poate să stea pasiv când vine vorba de astfel de situații. Spre fericire, Tribunalul Penal Internațional începe să joace un rol din ce în ce mai important în astfel de situații. Trebuie să se știe că vinovații nu pot scăpa nepedepsiți. Prin urmare, mă alătur celor care se exprimă foarte decis în, pe marginea acestui subiect și mă alătur celor care spun că sprijină Tribunalul Penal Internațional. Cred că ar trebui cu toții să începem să ne gândim ce ar trebui să facem pentru ca și CEDO să fie mai eficient. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Flașecova, doamna Bengiova. Aca už bolo povedané. Mulțumesc. Mulțumesc și doamne comisar. După cum s-a spus deja, aderarea Uniunii Europene la această convenție este oarecum simbolică, dar mă bucur că acest proces de integrare este acum întărit. Pe lângă puterea simbolică a acestei aderări, să nu uităm că există și o importanță practică a acesteia. Asta când vine vorba de dezvoltarea unei politici de respectare a drepturilor, a drepturilor omului în uh, Uniunea Europeană. Se elimină așadar standardele duble, pentru că știm că existau la nivelul Uniunii Europene până acum. De asemenea, o altă însemnătate practică a acestei aderări ar fi următoarea se garantează nu doar protecția cetățenilor Uniunii Europene, ci se garantează protecția tuturor acelor cetățeni care se supun regulilor Uniunii Europene. Mă bucur de aceea că toate clauzele convenției vor fi respectate pe viitor. Acest lucru este unul pozitiv. Este foarte important că, iată, se arată care sunt problemele întregii proceduri și că Uniunea Europeană este privită ca un actor nestatal. Însă, acest fapt nu ar trebui să ducă la modificări majore, pentru că Tribunalul Penal Internațional este deja supraîncărcat. De aceea, ar trebui să evităm problemele pe viitor. Vă mulțumesc! Grație la... Mulțumesc! Are cuvântul Domnul Morvai, doamna Morvai, un minut. Szépen, <clears throat> kedves képviselőtársaim, lassan egy éve vagyok. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. A trecut deja aproape un an de când nu mai sunt uh, deputat, de când sunt deputat și am ajuns la concluzia că, în general, se mm, urmează aceleași proceduri de obicei, la plen nu sunt mai mult de 20 sau 30 de persoane prezente. Și unii dintre noi care nu urmăresc indicațiile de partid atunci când votăm, ci ne respectăm propriile convingeri, în momentul în care adresăm întrebări comisiei sau altora, nu primim răspunsuri. Doamnă comisar, răspundeți de drepturile omului vă rog ca acum să faceți o excepție și să-mi dați un răspuns concret. Întrebarea este următoarea. Care este valoarea pe care o aduce aderarea Uniunii Europene la CEDO? Mai ales având în vedere că toate statele membre au aderat la această convenție. Dați-mi un exemplu, un argument al utilității din acest punct de vedere al aderării Uniunii. Vom vedea progrese din punct de vedere al drepturilor omului. Mulțumesc și sper că veți face o excepție de la regula obișnuită și că veți da un răspuns uh, onest. Mulțumesc. Are cuvântul uh, domnul Matera, un minut. Președinte, comisar. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi. Aderarea la CEDO este un pas esențial pentru a avea două sisteme de garanție a drepturilor fundamentale individuale în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și în Consiliul Europei. Noi am așteptat acest lucru de uh, mult timp. Uh, jurisprudența ambelor curți deja a stabilit bazele pentru a ajunge la uh, acest moment. Și, într-adevăr, uh, este vorba de punctul terminus al unui proces, o oportunitate pentru toți uh, cetățenii europeni. Curtea de la Strasburg, o altă instituție europeană, precum și un stat membru. Și Autonomia acestora, uh, autonomia acestor două tribunale este garantată și noi trebuie să ne asigurăm că cele două instituții vor coopera. Uh, domnul De Vigo are acum cuvântul. Primero, los artículos contenidos en la carta que también están. Două precizări. Aș dori să men- menționez că articole din carte și din convenție sunt aceleași și că au aceeași însemnătate. Articolul 52 uh, și 53, uh, e bine, acestea sunt identice. În al doilea rând, uh, când discutăm despre Curtea de la Strasbourg, discutăm despre o instituție supranațională. Și atunci când vorbim despre dreptul comunitar, ei bine, cel care vrea să se adreseze Curții de la Strasbourg trebuie să vină că cel care vrea să acționeze în instanță trebuie să vină mai întâi la Strasburg. Sigur, mă gândesc că știu că toată lumea vrea să vorbească despre Europa, dar nu fără a citi cu atenție raportul. Mulțumesc! Concluzo, quindi, diamo... Mulțumim, am încheiat această discuție. Îi dau acum cuvântul domnului López Garrido, secretar de stat la Consiliu. Mulțumesc, doamne președinte. În ceea ce privește primul punct, Tribunalul pentru drepturile, Curtea pentru Drepturile Omului. felicită raportorului și Comisiei pentru um, modul în care au uh, reușit rapid să reformuleze negocierile. Aș vrea să salut și spusele lui Andrew Duff, eurodeputat, care a precizat foarte clar că guvernul din Regatul Unit, conservator liberal, urmează aceeași linie pusă la punct de aderarea la CEDUA Uniunii, așa cum se precizează în tratatul de la Lisabona. Există compatrioți ai domnului Daf care sunt de părere contrarie. Reprezentantul Europei pentru um, reprezentantul grupului ECR Europa pentru Libertate și Democrație, nu e vorba de un britanic, dar mă gândesc și la ce a spus doamna Sinclair și doamna Mumbai. De ce? Întrebarea este de ce ar trebui să semnăm această convenție în calitate de Uniune Europeană, dacă sunt deja, dacă deja statele membre sunt uh, semnatare ale convenției. Ei bine, statele membre au transferat o parte din prerogative către Uniunea Europeană. Statele membre nu își exercită aceste prerogative, însă Uniunea Europeană ar putea eventual să încalce Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Asta dacă nu ne închipuim că e vorba de demersuri la întâmplare. Însă fiindcă statele membre au aderat la această convenție, la fel trebuie să facă și Uniunea Europeană pentru a se asigura protecția de plină a drepturilor omului în toată Uniunea. Reprezentanții acestor două grupuri politice au puncte de vedere evident eurosceptice. Ei spun că nu ar trebui să existe un control supranațional la nivelul Uniunii Europene. Însă, cred că e vorba de o contradicție aici. Cum să spunem că nu ar trebui să fie niciun control supranațional la nivelul Uniunii Europene? Poate că există alte motive care se leagă de drepturile omului sau Poate că se dorește apărarea drepturilor omului mai ferm, dar nu acestea sunt motivele precizate. De aceea trebuie să aderăm cât mai rapid la convenție și este laudabilă rapiditatea cu care Comisia a înaintat în acest sens. Trebuie să începem pe 4 iunie. Și acest lucru se va cu siguranță și la Bruxelles. Legat de Tribunalul Penal Internațional, reuniunea este una foarte importantă, se referă la revizuire, și la activitatea președinției, vorbesc aici în numele președinției Consiliului. Vom fi prezenți și vom afirma că statele membre trebuie să colaboreze cu Tribunalul Penal Internațional. Statele membre, pe baza principiului complementarității, unul dintre principiile de bază al acestui tribunal. Sunt uh, de acord cu mai multe obiective importante ale acestei conferințe, dispariția statutului de la Roma, posibilitatea reportării pe șapte ani, prezentarea în fața tribunalului penal și autorizarea anumitor arme în anumite conflicte, aceasta reprezentând o crimă de război. Președinția va evalua tot ce ține de TPI și probabil că deputații vor fi și ei prezenți la, aceast, la aceste dezbateri, la conferința de la Kampala. Cred că e o conferință extrem de importantă, simbolică, care are o importanță juridică totodată, pentru că există, pentru că se vor adopta texte juridice. Sunt încântat că Parlamentul a inițiat dezbaterea de astăzi, pentru că astfel putem să ne reafirmăm valorile comune și putem să reamintim că atunci când vorbim despre TPI, vorbim despre persoane care au suferit atrocități reale. E vorba până la urmă de a lupta împotriva impunității și de a spune clar că în secolul 21 impunitatea nu-și mai are locul. Mulțumesc! Mulțumim. Are cuvântul doamna Reding. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Carta Drepturilor Fundamentale și Convenția asupra drepturilor omului sunt două texte extraordinare. Acestea formează baza valorilor pe care am construit societatea noastră și Uniunea noastră europeană. Eu cred că aceste texte sunt prea importante și de uh, importanță istorică pentru a uh, face față discuțiilor politice și sunt foarte mândră că în acest moment al construcției Uniunii Europene putem să înaintăm punând în practică Carta Drepturilor Fundamentale și aderând la Convenția Drepturilor Omului. Now, when I hear... Când uh, ascult ceea ce a spus domnul raportor, domnul Diego López Garrido și coraportorii Cristian Dan Preda și Kinga Gal, când aud așadar ceea ce s-a spus în numele dumneavoastră, știu că și dumneavoastră sunteți conștienți de momentul istoric în care ne aflăm. Valoarea adăugată a aderării a fost foarte bine explicată și în aceste texte și în intervențiile multora dintre dumneavoastră. Statele membre au aderat toate la convenție, însă, după cum a explicat domnul ministru, și-au transfer, transferat competențe foarte importante către Uniunea Europeană. Și de aceea este normal ca Uniunea Europeană, atunci când acționează ca Uniune Europeană, să fie supusă acelorași controle externe ale Uh, curții specializate pentru drepturile omului, la fel ca și statele membre. Un exemplu foarte concret al unei decizii, ar putea să existe o decizie a Comisiei Europene împotriva unei industrii în domeniul uh, legislației de concurență, care poate să fie uh, denunțată în fața curții de la Strasburg un lucru care este astăzi foarte dificil. Și vor exista foarte multe exemple concrete pe care mulți dintre dumneavoastră le-au subliniat deja. Exemple concrete care vor ajuta cetățenii. Pentru că, în plus, cetățenii vor deține o dublă garanție. Curtea de Justiție de la Luxemburg va judeca pe baza Cartei Drepturilor Fundamentale, care este obligatorie pentru toate statele membre. Acest lucru trebuie să fie spus foarte clar odată pentru totdeauna. Și nu înțeleg de ce cineva care a fost ales într-un mandat și a fost ales de către cetățeni uh, pune sub semnul întrebării drepturile acestor cetățeni. Este bine ca cetățenii să aibă drepturi duble decât să aibă uh, să nu aibă niciun drept. Acum le acordăm cetățenilor o dublă garanție și Europa ține de drepturile cetățenilor europeni și eu sunt foarte mândră că Parlamentul European respectă aceste drepturi. Da, acum vom avea uh, textele legislative și cetățenii vor, put, vor ști că pot să uh, meargă la aceste curți de justiție pentru ca drepturile lor să fie respectate. Uh, dacă acum vom face parte sau nu din, la Convenția asupra drepturilor omului, nu va mai fi o întrebare, pentru că articolul 6 al tratatului obligă Uniunea Europeană să adere la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. De aceea nu cred că mai merită să discutăm acest subiect pentru că acest lucru deja a fost înfăptuit. De asemenea, această aderare va lăsa poziția statelor membre individuale față de convenție uh, neafectată, atâta timp cât nu există, uh, cât nu se prejudicează nicio uh, lege europeană nu se afectează relația individuală între un stat membru și convenție. Această relație va uh, rămâne exact ca și acum, însă vor exista garanții suplimentare în ceea ce privește legislația comunitară. În ceea ce privește uh, primejdea de jurisprudență în conflict. Această chestiune trebuie să fie analizată și este în momentul actual analizată. Mulțumesc raportorului care a abordat acest subiect. Am văzut până acum că aceste conflicte sunt considerate minime pentru că convenția face parte deja din legile pe care le ia în considerare Curtea de la Luxemburg. Și convenția va avea rol de standard minim. Comisia se așteaptă ca Uh, jurisprudența curții de la Strasburg și de la Luxemburg să uh, se unească în anii următori. În legătură cu întrebările mai specifice, în ceea ce privește uh, procesele, aici nu este vorba de Curtea Drepturilor Omului sau de Curtea Europeană de Justiție. În momentul actual este vorba de, doar de sistemul uh, Uh, britanic penal. Și deja am început discuții cu uh, guvernul britanic pentru a revizui acest sistem uh, de litigii care, în anumite cazuri, de exemplu, în uh, domeniul libertății presei, poate să aibă consecințe neprevăzute. Parlamentul European uh, la, sub conducerea raport, raportorilor, a avut o activitate foarte bună și uh, sper că Parlamentul va continua să însoțească un proces care va fi fără îndoială unul dificil și de durată, unde va trebui să rezolvăm problemele tehnice, probleme tehnice care pot să devină și de natură politică. Uh, contez așadar pe Parlament să ne însoțească în acest, în, pe acest drum în ceea ce privește uh, relațiile între Parlamentul European și Parlamentul Consiliului Europei. Las acest lucru la latitudinea dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de ajutor, ajutor vă pot uh, asista, însă în momentul actual Parlamentul European este autonom și poate să găsească un teren comun de discuții lucru care nu, nu mi se pare foarte dificil. Doamnă președinte, în ceea ce privește Curtea Penală Internațională, l-am uh, primit pe domnul procuror Ocampo și uh, Parlamentul a transmis un semnal politic foarte important că ia în serios drepturile, om, om, drepturile omului nu doar dinăuntru Uniunii, ci și din afară. Credem, credem de, ace, de asemenea că conferința de la Kampala a fost uh, cea mai importantă conferință internațională din acest deceniu de votată justiție internaționale. Trebuie ca această convenție să conteze și fac un apel Parlamentului pentru că știu că parlamentarii vor fi prezenți acolo și uh, Uh, vor fi reprezentați la Kampala. Știm că Uniunea Europeană a avut loc, uh, a avut un rol important pentru a integra această conferință în politicile de uh, justiție internațională, asistență pentru statele terțe și în toate negocierile care vor avea loc în următoarele luni și ani. În special, vom continua să susținem construirea de capacități naționale pentru a consolida și mobiliza jurisdicțiile naționale pentru a uh, coordona procesele. Politica noastră rămâne neschimbată, însă avem la dispoziție un nou instrument care este tratatul de la Lisabona și ne acordă o capacitate de a fi mai coerenți și mai eficienți în susținerea pe care o acordăm Curții Penale Internaționale. Și în lumina încurajăm, încura, încurajărilor privite de la Parlament și a rezoluției în urma dezbaterii dumneavoastră, uh, vicepreședintele uh, și Comisia vor uh, promova aderarea uh, statelor la statutul de la Roma cu toți partenerii din afara Europei. Doamnă președinte, au existat și alte două întrebări foarte specifice la care vreau să răspund acum. Prima a fost uh, dacă un mandat de arestare împotriva președintului al-Bashir face parte din soluție sau din problemă. Comisia vede acest uh, aspect ca parte dintr-o soluție pe termen lung, pentru că acest mandat de arestare arată că prin, prin înființarea curții, justiția devine iminentă. Oricine ar fi persoana vizată, chiar dacă această persoană este un șef de stat și chiar dacă acest mandat de arestare nu va fi pus în aplicare imediat, acesta nu va dispărea, pentru că Curtea Penală Internațională este un tribunal permanent. Uniunea Europeană va continua să, cere, să, să ceară Sudanului să coopereze în totalitate, totalitate cu Curtea Penală Internațională. Comisia va prezenta amendamente la uh, dacă Comisia va prezenta amendamente la Kampala. Răspunsul este nu pentru că Uniunea Europeană nu este parte, statele membre vor discuta și vor putea introduce amendamente. Noi contăm pe președinția spaniolă să conducă națiunile europene ca vocea lor să fie auzită la această conferință. Oh, uh, Mulțumesc, doamnă comisar. Are cuvântul domnul raportor două minute. Quería expresar mi agradecimiento a todos los que han intervenido. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc, în primul rând, să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, pentru că, la urma urmei, cu toții au avut intervenții pozitive la adresa acestui raport privind aderarea la CEDO. Vom vota mâine. Într-adevăr, doamnă Reding, este foarte bine că acum colaborăm. Este foarte important ca Parlamentul să urmărească îndeaproape acest demers. Doresc să răspund foarte pe scurt la întrebări și să clarific situația. Deci nu este vorba despre o aderare simbolică, ci se vorbește concret despre o plus valoare. Și vă dau un exemplu în acest sens. Să zicem că există o licitație, un concurs pentru un concurs pentru un post european și dintr-un motiv tehnic sau altul apar probleme în Ungaria. E bine, la cine fac apel avocații din Ungaria în acest caz? Dacă dreptul la tratament egal nu a fost respectat, atunci, bineînțeles, puteți să vă adresați curții din Strasburg. Iată o posibilitate care rezultă acum pentru a asigura principiul egalității. Deci, din acest punct de vedere, este foarte clar că nu discutăm despre un act pur simbolic. O altă clarificare. Deputații și-au exprimat dorința ca în cadrul negocierilor să nu, se aduc, să nu fie vorba doar despre aderarea strictă la CEDO, ci să discutăm și despre protocoale, toate acestea fiind toate acestea trebuie să fie anexate la aderare. Astfel, va exista o echivalență între cele două documente. De asemenea, Parlamentul a solicitat a solicitat ca sistemul pentru respectarea drepturilor omului să fie unul universal.